Well, hello everyone. Uh, let's move to... Bună ziua tuturor! Uh, să trecem acum la sesiunea de vot. Uh, unii ați ratat o discuție interesantă în ceea ce privește ODD-urile. Ați fi aflat că toată munca noastră în uh, Envi este inutilă pentru că acțiunile pentru climă nu pot fi măsurate ca și cum n-ar exista. Păcat că n-ați fost aici uh, să vedeți uh, cum a fost evaluată activitatea timp de 5 ani uh, în această comisie. V-ar fi dat de gândit. Acum o să trecem la vot. Încercăm să adoptăm o moțiune pentru rezoluție, inițiativa UE privind polenizatorii. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? adoptat. Amendamentul 50, cine este pentru, împotrivă, respins. 49, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 54, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 63 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 64? Da? Bun. Să verificăm 64, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Și este respins. A, ai avut dreptate uh, cu o mare majoritate. A fost o greșeală din partea mea să 65 pentru împotrivă abțineri respins. 66 pentru împotrivă abțineri adoptat. 67 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 73 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 74 pentru, abțineri, împotrivă, abțineri respins, 75 pentru, împotrivă, abțineri respins, compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 94 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 95 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 96 pentru, abțineri, adoptat. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 100 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 101 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 102 pentru, împotrivă, abțineri, adopt, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 104 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 105 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 106 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 107 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 108 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 109 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. 109 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri respins, 113 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 114 pentru, împotrivă, abțineri respins, 115 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotriva abțineri adoptat. 15 pentru, împotrivă. Verificăm 15, s-a deschis votul. S-a închis votul și este respins cu două voturi diferență. 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 19, s-a deschis votul. E un amendament lingvistic. Votul s-a închis și este respins cu o diferență de un vot. 20 pentru împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru împotrivă, abțineri, respins, 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 34. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 35 pentru, Împotrivă. Abțineri. Nu am văzut PP-ul. Sunteți pentru? Deci adoptat. Compromisul 7 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 42 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 43 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 44 pentru. Împotrivă abțineri respins. Și acum votul final electronic. Votul s-a deschis. Vreau să spun, deci votul uh, a fost, ad, uh, raportul a fost adoptat. Avem avem un grup de vizitatori din uh, țările de jos. Vă salut prezența aici. Sper că activitatea din Comisia Envi este interesantă și o experiență plăcută. Continuăm cu voturile. Votăm uh, acum uh, un raport uh, privind instituirea unui instrument de asistență pentru preaderare. Amendamentul 19. Against. Pentru împotriva abțineri respins. 20. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 21. Pentru împotriva abțineri respins. 22. Pentru împotriva abțineri respins. 23. Pentru împotriva, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva, abținere respins. 25 pentru, împotriva abținere respins. 26 pentru, împotriva abțineri verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis și se adoptă. 27 pentru, împotriva, abține, respins. 28 pentru, împotriva, abține, respins. 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva, abține, respins. 31 pentru, împotriva, abține, respins. 32 pentru, împotriva, abține, respins. 1 pentru, împotriva, abțineri, respins, 2 pentru, împotriva abține respins, 3 pentru, împotriva abține respins, 4 pentru, împotriva abține respins, 5 pentru, împotriva abține respins, 6 pentru, împotriva abține respins, 7 pentru, împotriva abține respins, 8 pentru, împotriva abține respins, 9 pentru, împotriva abține respins, 10 pentru, împotrivă, Abține, respins. 11 pentru, împotrivă, Abține, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva abțineri respins, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri respins și 18 pentru, împotriva abțineri respins, votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum votăm uh, o moțiune de rezoluție, <clears throat> transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, capacitarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase. Începem cu 32 pentru, împotrivă, abțineri, PP-ul este pentru? Da, se adoptă atunci. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, Împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 46 pentru, împotrivă, împotriva abțineri se adoptă 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă 52 pentru, împotriva abțineri respins 53 pentru, împotriva abțineri Respins. 54 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru împotriva abțineri respins. 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotriva abțineri respins. 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 62, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abține, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70, mă, nu e caduc, 71 pentru, împotrivă, abține, respins. 72 pentru, împotrivă. Verificăm la 72. net deci, 72. Votăm încrucișat. S-a închis votul, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abținere, respins, 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 76 pentru, împotriva abțineri respins, 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru, împotriva abțineri respins, 79 pentru, împotriva abțineri respins, 80 pentru, împotriva abțineri respins, 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotriva, abțineri, respins. 85 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotriva, abțineri, respins. 87 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotriva, abține, respins. 90 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotriva, abține, respins. 92 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotriva, La 94 am un W, ceea ce înseamnă retras, deci e retras. Deci votăm 95 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 96 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 97 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 98 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 99 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 100 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă 104 pentru, împotriva abțineri respins 105 și 106 împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă 107 pentru, împotriva abțineri se adoptă 108 pentru, împotrivă, abține, respins. 109 pentru, împotrivă, abține, respins. 110 pentru, împotrivă, abține, respins. 111 pentru, împotriva abțineri se adoptă 112 pentru împotriva abțineri se adoptă 7 pentru împotriva abțineri respins 8 pentru împotriva abțineri se adoptă 9 pentru nu e caduc, 10 pentru, împotriva, abțineri, respins, 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva, PP-ul este pentru, atunci se adoptă, 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 16 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm la 16, s-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate perfectă, 22 la 22.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 împotrivă. Verificăm. 23. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri respins. 26 pentru, împotriva abține, respins. 27 pentru, împotrivă. Pentru mine ce rău a votat și pentru și împotrivă. Deci sunteți împotrivă, atunci e respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, verificăm 29, s-a deschis votul.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 mai avem uh, discutarea punerea aplicarea aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate și schimb de opinie cu Comisia primind alte efecte ale aviației decât emisiile de CO2 și vă reamintesc că la ora 5 vine domnul dr. Tedros, așa că vă rog să vă alăturați nouă pentru a afla mai multe despre uh, planul uh, Organizației Mondiale a Sănătății. Iar după aceea vom avea și un uh, mic cocktail. Deci insist și vă mulțumesc. Așa cum vă spuneam, trecem la punctul următor, punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate. Uh, discutarea proiectului de aviz. Raportor este domnul Belet, deci aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze pentru vocea mea. Sunt puțin răcit. După cum știți, Comisia pentru Afaceri Constituționale analizează declarația comună și prevederile juridice aferente în ceea ce privește controlul parlamentar, în ceea ce privește agențiile. Este o chestiune importantă pentru Comisia noastră, pentru că Comisia ENVI e, răspunde de cinci agenții, după cum știți. Agenția pentru Produse Chimice, ECA, Agenția pentru Mediu, uh, Agenția pentru Produse pentru Medicamente, Centrul pentru Prevenirea Bolilor și Autoritatea pentru Securitatea Alimentară, toate fiind agenții foarte importante, iar supravegherea parlamentară intră în competențele comisiei noastre. De aceea este important să redactăm un aviz și să îl transmitem uh, colegilor din Comisia AFCO. Colegii din AFCO au colectat informații cu privire la modul în care toate comisiile Parlamentului European își supraveghează agențiile și vă pot uh, da răspunsul acestei comisii care a fost transmis raportorului Comisiei AFCO, domnului Flynn, în care se analizează modul în care declarația comună de acum șase ani, deci din 2012, funcționează în acest sens și analizează de asemenea și recomandările cu privire la o viitoare revizuire a modului de control parlamentar asupra agențiilor. Și aici este vorba și de dosare legislative. Aici, de pildă, este legislația generală în ceea ce privește produsele alimentare, de raportoria este doamna Zomăr. Dragi colegi, Of course, on those issues that are Dragi colegi, în avizul meu m-am concentrat pe acele lucruri care sunt importante pentru avizul, pentru comisia noastră, dar și pe chestiunile bugetare. Voi reveni asupra acestor lucruri. În primul rând, dacă discutăm despre control parlamentar, discutăm despre guvernanță, despre gestiunea acestor agenții. Reprezentanții numiți de Parlament joacă un rol important în uh, evaluare, în uh, supravegherea acestor agenții descentralizate. Pentru patru dintre cele cinci agenții, toate mai puțin EFSA, întotdeauna e vorba de doi reprezentanți ai Parlamentului European în Consiliul de Administrație. La EFSA nu așa stau lucrurile. Lista membrilor din Consiliul de Administrație este realizată de Comisia Europeană și este transmisă Parlamentului European. După cum am spus înainte, în raportul Zomar se vorbește și despre elementul acesta, Consiliul de Administrație. Într-adevăr, este o problemă pe care trebuie să abordăm. O, o, opinia noastră care este? Declarația comună din 2012 este că nu ar trebui să indicăm numărul de deputați pe care Parlamentul poate să îi numească. E nevoie de un echilibru între răspundere și control pe de-o parte și pe de altă parte independență, autonomia agențiilor. De acela punctul 1 din proiectul de aviz noi spunem foarte clar că suntem de părere că reprezentanții numiți de Parlament joacă un rol important în reuniunile Consiliilor de Administrație și suntem de părere că declarația comună din 2012 nu ar trebui să indice numărul de deputați pe care Parlamentul poate să-i numească. Da, problemă. Bun, în primul rând am vorbit despre guvernanță și gestiune, iar în al doilea rând, localizarea agențiilor. Toți ține minte foarte bine ce s-a întâmplat cu EMA, și cu EBA, dar mai ales în cadrul EMA, în cad- situația în care s-a mutat EMA de la Londra la Amsterdam. Știm ce s-a întâmplat, știm că Parlamentul nu a fost deloc uh, implicat. În raport trebuie să subliniem uh, câte ceva și despre această situație. Să arătăm că noi nu suntem de acord cu această procedură. Colegul Lavia a făcut un raport pe această temă și noi am preluat cu copy-paste exact ce a spus și el în raportul său. În raportul la VIA, noi am regretat în mod, fa- în mod foarte clar faptul că Parlamentul European, deci practic reprezentanții cetățenilor, nu au fost implicat, nu au fost implicat pe deplin în procedura de selecție a noului sediu al EMA. Și în raportul nostru repetăm că deciziile viitoare privind relocalizarea agențiilor descentralizate ar trebui să se ia prin procedura legislativă obișnuită, uh, respectându-se pe deplin competența de, legisla- de legiuitor a Parlamentului European. Parlamentul nu a putut să își uh, utilizeze prerogativele în uh, selectarea noului sediu al EMA și EBA. Facem o trimitere la declarația comună din 2012. Declarația comună spune în mod specific că în ceea ce privește localizarea agențiilor, Consiliul este responsabil. Asta se spune în declarația comună. Dar, pe de altă parte, declarația comună mai spune un lucru. Practic, nu, este, nu are un caracter juridic obligatoriu. De aceea, Parlamentul European insistă că procedura de utilizat pentru localizarea, procedurile de localizare a agențiilor pe viitor trebuie să fie alta decât cea utilizată pentru EMA și EBA. Trebuie să fie procedura legislativă ordinară. De asemenea, invităm uh, Comisia să facă un lucru foarte important. Ea trebuie să furnizeze până în aprilie 2019 o analiză aprofundată a punerii în aplicare declarației comune și abordării comune în ceea ce privește amplasarea agențiilor descentralizate, în așa fel încât să ajungem la un nou acord între instituții, Comisie, Parlament și Consiliu pe această temă. Iată, trebuie să mă repet, noi ne așteptăm ca progrativele Parlamentului de colegiuitor să fie complet respectate în ceea ce privește localizarea agențiilor. Chestiile acestea au fost preluate din raportul Lavia, care a fost adoptat în plen acum câteva săptămâni și cred că sunt niște mențiuni oportun de repetat și în acest raport privind controlul agențiilor. Un alt aspect, pe lângă gestiune și localizare, ar fi următorul. Conflictul de interese. Este destul de clar că atunci când vorbim despre control și când vorbim despre Consilii de Administrație și așa mai departe, declarația comună din 2012 poate fi utilizată ca un instrument folositor pentru a simplifica mecanismele prin care rezolvăm conflictele de interese. Cine este reprezentat, cine este reprezentant al Parlamentului, în Consiliul de Administrație, trebuie să luăm măsuri pentru a preveni conflictele. Și atunci noi spunem că declarația comună dintre Comisie, Consiliu și Parlament poate fi un instrument util pentru a consolida și a raționaliza mecanismele de gestionare a conflictelor de interese, în special pentru agențiile finanțate din taxe. Nu putem vorbi despre agenții descentralizate fără să vorbim și despre buget. Bineînțeles, bugetul nu este elementul principal în acest raport. Trebuie să ținem seama și de CFM în acest context. Totuși, este de datoria noastră să facem o trimitere la această chestiune și aici, în raportul acesta. Trebuie să ținem seama de specificitatea și de um, sarcinile agențiilor vizate, în așa fel încât reducere bugetare să nu poate fi efectuate pe baza unei abordări universale. Bugetul influențează felul în care este gestionată agenția și clar poate avea consecințe foarte importante asupra gestiunii agențiilor. De aceea cred că este important să subliniem importanța bugetului și în avizul nostru. Cam acesta a fost ultimul punct pe care doream să îl menționez, doamnă președinte, stimați colegi. Subliniem importanța noilor priorități în domeniul climatului, să ținem seama și de Agenția Europeană privind mediul, care are noi uh, responsabilități uh, în noul CFM. Prin urmare, trebuie să ținem seama de noua situație. De fapt, trebuie să ținem seama de noile provocări pentru toate cele cinci agenții descentralizate. Cam acesta a fost un rezumat al principalelor elemente din proiectul de aviz. Acestea sunt elementele pe care dorim să le transmitem mai departe colegilor de la AFCO, dar bineînțeles, dacă aveți comentarii sau sugestii, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc, Ivo. Doamna Brzan este prima raportoare din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc colegului Belet pentru un raport foarte bun. Eu sprijin poziția sa și direcția în care merge. În ceea ce privește Emma și Eba, iată, în această situație au um, ieșit la lumină anumite probleme în relația dintre Parlament și, celălalt, și celălalt colegiuitor, în momentul în care se iau decizii Practic, decizia finală nu a fost decât uh, în baza unei monede care a fost aruncată, iar acest lucru nu poate să consolideze democrația niciun fel. Cu câteva luni înainte de uh, hotărâre, nu ne-am putut da seama că lucrurile se vor hotărâ în baza unei monede. Niciun stat membru nu a făcut nicio plângere în momentul în care s-au definit procedurile și mai departe. Eu cred că Parlamentul ar fi trebuit să protesteze mult mai devreme. Totuși este bine că a protestat, chiar și dacă a făcut-o mai târziu. În ceea ce privește Emma și Eba, am citit o declarație scrisă a Consiliului prin care s-a spus că circumstanțele au fost extraordinare, iar că această procedură nu va mai fi utilizată pe viitor. Pentru a ne asigura de acest lucru, Parlamentul trebuie să fie implicat încă de la bun început în procedura de relocalizare a unei agenții. Și dacă vedem că se îndreaptă lucrurile în direcția cea proastă, atunci trebuie să luăm uh, măsuri. În plus, distribuirea geografică a localizării agențiilor este problematică. Nu sunt noi agenții în noile state membre. Franța și Germania găzduiesc diverse agenții și sunt diverse state membre care nu găzduiesc nicio agenție. În încheiere, vreau să spun că sunt câteva domenii în care este nevoie de o analiză aprofundată a declarației comune, precum și felul în care este ea pusă în aplicare. Voi urmări îndeaproape ce face Comisia până la aprilie anul viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Urmează doamna Ris. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt de acord cu raportorul nostru pe acest dosar, pe majoritatea aspectelor menționate. El s-a concentrat la punctele 2, 3 și 4 pe localizarea agențiilor. Brexit. Brexitul și negocierile legate de Brexit ne-au pus în, în fața faptului împlinit. Există o disfuncționalitate foarte mare vis-a-vis -vis de felul în care luăm deciziile privind localizarea agențiilor. Parlamentul a fost, a fost pus în fața faptului împlinit. Și la urma urmei, personalul tuturor acestor agenții a fost uh, ostatecul Consiliului, pentru că persoanele acestea au fost afectate, atât în cazul Emma, cât și în cazul Eva, Se vorbește despre o cooperare sinceră și transparentă în declarația comună. Trebuie să citim textul, nu? Declarația aceasta din 2012 Ce a făcut practic? Noi ne-am tăiat practic craca de sub picioare, noi Parlamentul. Doamna Borzan cam asta a spus înaintea mea, când a luat cuvântul. Practic este cronica unei morți anunțate, unei înfrângeri anunțate. Felul în care s-a desfășurat toată această procedură cu relo- relocalizarea agențiilor. Proiectul de aviz uh, al colegului Ivo Belet deplânge această situație nefericită și îi cere, pe bună dreptate comisiei, o analiză a acestui vademe cu interinstituțional până în aprilie 2019 în ideea de a lansa o revizuire. Este o soluție minimă pe care am putea o avea în vedere. Dar totuși este, nu știu câte analize În 2013 Comisia a realizat analiză și de asemenea în 2014 mai a realizat analiză. Ce va spune nou Comisia într-o astfel de analiză? Noi am tot repetat și am cerut că trebuie să se rescrie declarația comună. Nu să o revizuim, să se facem altceva. Trebuie să forțăm Consiliul să respecte tratatul și să, să, să respecte colegiuitorul său, noi, Parlamentul European. Analiză, analiză tot avem și am tot văzut analize, dar important este să obținem angajamentul Consiliului de a respecta regulile și să nu tot să tergiverseze. Textul domnului Belet este un fundament foarte bun. Voi încerca, bineînțeles, să vin cu câteva amendamente ca să îi dau mai mult zvâc dar trebuie să subliniem faptul că dacă Consiliul nu respectă tratatele, trebuie să îi forțăm mâna ca să le respecte totuși. Uh, between Belgian colleagues, uh, <laughs> with uh, <laughs> a bit of muscles on the <laughs> report. Da, o încleștare asupra raportului între belgeni. și asta vine de la o doamnă. E o ofertă, nu puteți să o treceți cu vederea. Nu văd alți raportori din umbră, însă o invit pe cei care doresc să ia cuvântul. Doamna Grostet. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, sunt de acord cu Ivo Belet, printre altele, în ceea ce este guvernanța, în ceea ce privește mutarea uh, Agenției Europene a Medicamentului, asta nu ne mai uh, preocupă acum. Avem sentimentul că a fost un aranjament între statele membre și Parlamentul uh, a realizat că avea un cuvânt de spus, însă era prea târziu. Totul este regretabil și trebuie să avem în vedere acest lucru în viitor. Uh, într-o manieră generală, e nevoie de transparență și organizare în ceea ce este procedurile de localizare a agențiilor. Nu sunt de acord cu unii care au vorbit de criterii uh, geografice, de o repartiție geografică. Nu aici e problema. Cred că avem nevoie de criterii precise și definite în amonte în funcție de nevoile agenției respective, interesele de serviciu, specificul acestora toate acestea nu trebuie să fie hotărât printr-o uh, negociere, printr-o târguire între statele membre. Repartiția geografică nu este cea mai bună soluție. Cred că cea mai uh, bună soluție este o uh, hotărâre luată în interesul comunitar și nu una în interes interguvernamental. Dincolo de această chestiune a locației, controlul uh, politic și democratic al acestor agenții este esențial responsabilitățile, competențele cresc, natura tehnică a activităților lor nu trebuie să le scutească de o legitimitate democratică. Parlamentul trebuie să-și exercite puterea de control uh, în cele mai bune condiții. Aceste agenții și expertiza pe care o produc ar putea să recâștige încrederea cetățenilor noștri pentru că, din păcate, în cazul unor agenții, încrederea Uh, cetățenilor uh, noștri a scăzut în mod drastic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grostet. Dacă dorește și altcineva să ia cuvântul pe această temă, dacă nu, reprezentantul comisiei, domnul Claus, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mă refer la câteva puncte evidențiate de raportor și membrii comisiei. O remarcă generală. Comisia consideră că abordarea comună oferă în continuare un cadru potrivit pentru guvernanța agențiilor în general – dar nu asta am auzit aici. Uh, nu e nevoie de o revizuire a abordării comune în întregul său. În ceea ce privește controlul parlamentar asupra agențiilor și problema reprezentării Parlamentului în mod sistematic în Consiliile de Administrație ale agențiilor. Uh, vă reamintim că Parlamentul astăzi are mai multe instrumente pentru a exercita un control eficient asupra agențiilor, începând cu procedura bugetară, dar și cu uh, procedura uh, de um, descărcare de uh, gestiune. Abordarea comună pe care am menționat-o, într-adevăr, uh, prevede ca Parlamentul este sau poate să fie reprezentat uh, în Consiliul de Administrație al unei agenții uh, când este cazul. Dacă este cazul. Ce înseamnă când este cazul? Acest lucru este demonstrat cel mai bine de, de oficiul privind proprietatea intelectuală al Uniunii Europene uh, din Alicante Uh, el uh, este uh, administrat și gestionat prin taxe, deci nu este sub controlul Parlamentului. Mulți dintre dumneavoastră și-au exprimat opinia și-au făcut comentarii în ceea ce privește procedura de relocare a EBA și EMA. Comisia este Uh, mulțumită de faptul că există o claritate uh, juridică acum pentru agenții. Comisia uh, știe că Parlamentul are un punct de vedere în legătură cu procedura care a fost aplicată. Uh, raportul privind uh, implementarea abordării uh, comune în ceea ce privește locația. Unii au spus că ar fi o descriere a modului în care s-au făcut lucrurile până în prezent. Deci, prin acest raport, controversa dintre Consiliu și Parlament nu se va rezolva. Consiliul continuă să creadă că aceasta este de competența sa. Deci nu Comisia este aici problema, ci este o chestiune între Consiliu și Parlament. În uh, ceea ce privește conflictul de interese, spre informare, Comisia, în acest proces de revizuire a uh, regulamentului financiar, uh, cadrul de guvernanță financiară pentru agenții, Comisia a dat acest uh, proiect uh, Parlamentului. Parlamentul a văzut ce va adopta în curând Comisia sub forma unor acte delegate. O parte a acestei uh, revizuiri vizează întărirea mecanismului de prevenire a conflictelor de interese și asta extizându-l și la Consiliul de Administrație și dincolo de acesta. Când e vorba despre finanțarea agențiilor sau evaluarea agențiilor care furnizează uh, servicii uh, agențiilor economici. Și apoi s-a pus problema bugetului și a unor mijloace financiare adecvate pentru agenții. Acest lucru se discută și se negociază Uh, cu noua propunere privind viitorul cadru financiar multianual, o propunere a Comisiei pentru a hotărâ uh, anvelopa financiară pentru agenții, uh, stabilitatea în termeni nominali, folosind 2020 ca referință au fost avute în vedere uh, situații specifice și anume noile uh, sarcini pe care le primesc uh, agențiile cu noua legislație care intră în vigoare. Deci se va face o diferențiere în cazul agențiilor. Comisia nu a propus un uh, instrument de redistribuire a fondurilor alocate, așa cum am făcut cu uh, CFM-ul anterior. Deci uh, asta este o știre bună în legătură cu finanțarea agențiilor. Mulțumesc! Mulțumesc din nou domnul Belet pentru a trage concluziile. Dragi colegi, cred că putem să rezumăm lucrurile, să spunem că există un acord larg uh, asupra aspectelor principale din uh, acest uh, proiect de aviz. Vom trimite la colegii de la AFCO. Nu, se va, nu trebuie să se mai repete situația cu care ne-am confruntat în cazul EBA și EMA. Nu o să mai dăm cu banul Uh, și uh, vom defini criterii foarte clare pentru a uh, evita repetarea unei situații deplorabile în care, așa cum am spus, am dat cu banul pentru a transfera de la Londra la uh, Amsterdam, Agenția Medicamentului. Uh, s-a vorbit de o procedură care uh, trebuie rescrisă, deci nu trebuie să facem numai o revizuire, uh, Uh, sigur, ni s-a propus să avem uh, un limbaj uh, mai ferm, mm, apoi mai mulți colegi s-au referit la o analiză aprofundată. Comisia este un broker cinstit între Parlament și Consiliu, deci până în aprilie trebuie să avem acest această analiză aprofundată, așa cum uh, s-a spus, uh, Consiliul consideră că este competența sa, dar totuși suntem colegiuitori și nu vrem să mai asistăm uh, la situația cu care ne-am confruntat cu transferurile în urma Brexitului. Cred că acestea sunt principalele puncte. Aștept uh, adăugirile și uh, uh, observațiile colegilor. Este în interesul nostru să avem un acord cât mai larg pentru a arăta poziția noastră, una puternică, nu numai colegilor de la AFCO, cât și celorlalte instituții și agenții. Mulțumesc! Și acum, la 22 noiembrie 12, termenul de depunere a amendamentului, amendamentelor, mă scuzați, și uh, votul 21-22 ianuarie. Următorul uh, punct adăugat pe ordinea de zi la cererea verzilor schimb de uh, opinii uh, cu uh, Comisia uh, în uh, legătură cu uh, emisiile altele decât dioxid de carbon uh, rezultate din uh, aviație. a fost făcută o, o propunere în legătură cu modul în care pot fi abordate aceste uh, efecte asta într-un amendament uh, al Parlamentului, în urma căruia uh, regulamentul 20, 2392 uh, a preluat acest lucru în articolul 30. Suntem gata să auzim punctul de vedere și comentariile comisiei, apoi veți fi rugați să contribuiți la dezbatere. Avem uh, pe doamna Diaz Polito uh, din partea comisiei care are cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Permiteți-mi prin a mă a începe prin a mă prezenta. Sunt șef de unitate la DigiMove. Am fost numită în această funcție cu câteva luni în urmă. Mă ocup de aviație și e o bucurie pentru mine să Uh, particip la această uh, ședință și aștept să conlucrăm uh, îndeaproape în viitor pentru că sunt, răspund de schimbările climatice generate de aviație. Ieri, în aceeași sală, am avut plăcerea să-l ascultăm pe comisarul nostru vorbind despre Corsia, și o să încep prin a reaminti că Uniunea Europeană are un nivel de ambiție foarte ridicat atunci când vorbim de schimbări climatice. Aceasta include, desigur, aviația. Știu că aviația este uh, inclusă în sistemul de comercializare a uh, comisiilor din 2012 și uh, încercăm să promovăm reguli ferme în ceea ce privește Corsia. Emisiile de dioxid de carbon pentru aviație reprezintă 2-3% din uh, emisiile globale de dioxid de carbon uh, generate de activitățile umane. Însă știm că dioxidul de carbon nu este singura emisie care are un impact asupra climei emisiile altele decât uh, uh dioxidul de carbon sunt oxidul de azot, am putea uh, să menționăm dioxidul de sulf, uh, sau uh, particulele. Sunt multe alte emisii, altele decât uh, dioxidul de carbon, care merită să fie în atenția Uniunii Europene. Dioxidul de carbon, am spus că reprezintă 2-3% din emisiile globale și să ne amintim că emisiile de oxid de azot din aviație Uh, înseamnă 7% din toate emisiile de oxid de uh, azot uh, din Uniunea Europeană. Deci este un element de care trebuie să avem multă grijă. După dioxidul de carbon și ositul de azot, ce, așa cum se întâmplă cu emisiile de dioxid 2, nivelul de înțelegere este ă, mediu până la foarte scăzut. Sunt incertitudini care uh, rămân și vorbim despre incertitudini uh, legat de dimensiunile impactului și efectul uh, general de încălzire sau de recire generat de emisiile din aviație. Aceste incertitudini sunt mai mari atunci când vorbim despre uh, efectul uh, Uh, știm că eficiența energetică poate să aibă un uh, impact direct în reducerea dioxidului de carbon și uh, oxidul de azot cu concentrări, cu urme de condensare pentru a minimaliza aceste emisii și pentru a minimaliza uh, formarea vaporilor de condensare. Uh, dioxidul de carbon rămâne în atmosferă uh, sute de ani, dar este foarte greu să cuantificăm efectele de condensare. Aviația are un impact asupra calității aerului și sănătății. Cred că cele mai uh, Uh, semnificative emisii sunt uh, uh, compuși volatili organici, oxidul de azot, particulele. Dar e greu de stabilit care este rolul aviației și în ce proporție emisiile din aviație afectează restul pe scară globală. Am lucrat împreună cu ICAO sau OACI în română și aceasta reglementează uh, uh, toate uh, situațiile reglate de emisii. În 2017 au fost adoptate reguli care vor fi puse în aplicare începând din ianuarie 2020 în legătură cu um, materia uh, volatilă rezultată din uh, motoare. Rezultatele au fost uh, transpuse în legislația europeană adoptată de Consiliu și care a devenit aplicabilă din septembrie anul acesta. ICAO lucrează și la alta standarde, atât pentru uh, materie mm, particulă nevolatilă, bazată pe emisiile uh, Uh, care uh, sunt generate în uh, aterizare și în decolare. Acestea vor fi hotărâte în ICAO anul viitor. Așa cum am spus, Comisia are obligație de a elabora un raport cu privire la emisiile altele decât dioxidul de carbon până la începutul anului 2020 și pot să reasigur Comisia și Parlamentul. Comisia deja face toate uh, demersurile necesare pentru a se uh, achita de această obligație la timp acest raport trebuie să fie uh, însoțit, uh, așa cum uh, s-a spus, dacă este potrivit cu o propunere de abordare a acestor efecte, eventual printr-o directivă. Dacă îmi permite o să mă opresc aici. O să ascult întrebările pe care le adresați comisiei și voi încerca să le răspund. Mulțumesc! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult! Să vedem cine dorește să ne intervină. Domnul Lize, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și reprezentantei comisiei. Sunt uh, puțin iritat de faptul că um, e prezent din partea Comisiei cineva de la DigiMove, pentru că legislația a fost, de fapt, negociată cu DG Climă și, de fapt, este vorba despre protecția climei. Și atunci întrebarea este cine elaborează acest raport? Ar trebui să fie aceeași direcție generală care a promovat respectiva legislație pentru legislația din 2008, unde am fost raportor, Um, sau în cadrul acesteia s-a dat uh, această s-a făcut această solicitare la adresa comisiei și sunt uh, puțin uh, nesigur atunci când aud răspunsuri de genul că nu există date disponibile. Din 2008 până acum -ați, nu ați făcut eforturi să obțineți aceste date, pentru că pe de o parte spunem că suntem lideri în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, dar iată, după 10 ani, pentru aviație nu avem date. Pentru schimbările climatice trebuie acționat și multe alte domenii din Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi pentru că la schema de tranzacționare a emisiilor am stabilit niște prevederi foarte uh, ferme și atunci chiar n-aș fi deloc mulțumit dacă în 2020 am avea același rezultat ca și în 2008, și anume lipsa datelor. Și chiar dacă unele date nu sunt certe 100%, se pot menționa deja efectele existente care sunt necontroversate. Poate că nu pot fi cuantificate, dar se poate veni cu o propunere care să țină cont de marjele, să spunem, inferioare ale diferitelor analize. Mulțumesc, domnul Eichhout. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru contribuție. Cel puțin mi-am notat că Comisia va veni cu raportul său înainte de ianuarie 2020, dar am fi vrut să știm mai multe despre acel aspect care a fost uh, promovat de Parlament și anume ce anume putem uh, face, ce potențial există. Și aici am senzația că Comisia bate pasul pe loc și nu prea înțeleg de ce. Mai întâi în ceea ce privește evoluția științei. E adevărat că în cazul acestor uh, substanțe volatile, impactul asupra climei este mai puțin clar decât în ceea ce privește impactul dioxidului de carbon, dar totuși există un impact și e foarte clar că aviația contribuie la aceste efecte. Acestea sunt date care nu sunt puse sub semnul îndoielii. Vrea Comisia oare să ne spună că vrem să știm cu 100% certitudine ce impact va avea asupra formării de nori de tip Cirrus? Uh, al acestea, uh, știm că există aceste efecte. Și aș sugera Comisiei să citească ultimul ramult IPCC în ceea ce privește cele 1,5 grade. Este acolo o secțiune specifică cu privire la substanțele volatile și se spune foarte clar că dacă nu abordăm aceste chestiuni, nu putem realiza obiectivul de 1,5 grade. Deci nu se poate ca peste două săptămâni să primim din partea Comisiei o strategie pe termen lung cu privire la climă, unde vom discuta despre cele 1,5 grade, dar în același timp dăm înapoi atunci când este vorba de aceste substanțe volatile, în condițiile în care IPCC este foarte clar în această privință. Spune că nu putem atinge acest obiectiv dacă nu acționăm și la nivelul substanțelor volatile. Și eu cred că este mai important să departajăm diferitele chestiuni, că acum le-am spus în același cod roșu, cu gazele um, care stau în aceeași compoziție o perioadă scurtă. De asemenea, ați spus în 2008 că ar trebui să faceți o analiză și cu oxizii de azot per cursă. Parlamentul a solicitat acest lucru. Ați citit raportul în 2008. Ce veți face cu acele recomandări? Pentru că e mai urgent decât niciodată. Și uh, mai ales pentru oxizii de azot, iar apoi, în ceea ce privește urmele de condensare și efectul de tip cirus, știm că sunt uh, situații foarte sensibile în care se formează noricirus și acestea pot fi evitate. Ce măsuri specifice propune Comisia? Iar în ceea ce privește particulele, știm că acțiunile aferente vor fi absolut esențiale în ceea ce privește componența kerosenului. Deci, iată, știm că aceste substanțe au un impact și nu mai vreau acest răspuns că trebuie să așteptăm rezultatele studiilor științifice până când acestea sunt uh, certe, pentru că altfel nu avem cum să atingem obiectivul de 1,5 grade, așa cum spune IPCC. Și așa cum a spus și Peter Lize, problemele erau pe masă deja din 2008, ați avut 10 ani la dispoziție. Mulțumesc, uh, domnule, ca o doamna Guteland. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezență și pentru prezentare. Și eu mă bucur că astăzi s-a făcut această promisiune pentru Comisia Envi, cum că acest studiu în ceea ce privește efectele altele decât ale dioxidului de carbon va fi disponibil la începutul 2020. Dar, în partea grupului meu, trebuie să spun aceleași lucruri precum uh, colegii, și anume că este foarte îngrijorător faptul că nu ni se spune mai multe legătură cu activitatea Comisiei în acest sens, pentru că au trecut 10 ani în uh, directiva din 2008 cu privire la uh, ETS se spunea că toate efectele aviației ar trebui abordate în măsura posibilului și am văzut acum recenta avertizare din partea IPCC și cât de important este să ne respectăm angajamentele de la Paris și să includem toate emisiile care contribuie la încălzirea globală. Date fiind efectele datorate aviației asupra climei, mă întreb uh, de ce Comisia ne-a făcut mai mult în această privință și de ce nu vedem uh, procese de consultare cu experți, cu oameni de știință, cu factorii implicați. Pentru că acest tip de activitate va dura mult și nu este o manieră serioasă de tratare a situației. De ce nu vedem aici directoratul din partea comisiei care are răspundere în acest domeniu? Și aici sunt de acord cu ceilalți colegi din ENVI, că nu e o dovadă de seriozitate. Chiar dacă am primit promisiuni din partea dumneavoastră astăzi, am vrea să vedem mai multe, am vrea ca activitatea în acest domeniu chiar să demareze. Mulțumesc foarte mult! Revin acum la comisie. Doamna Iaspolito, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru tu, toate aceste întrebări. Aș dori să încep prin a da asigurări tuturor europarlamentarilor atunci când spun Comisia este o singură instituție și vorbim cu un singur glas și da, sunt, uh, sunt aici în fața dumneavoastră din partea DigiMove, dar colegul de la Direcția Generală pentru Climă este, alângă, este lângă <clears throat> mine și colaborăm foarte strâns pe uh, dosarul Corsia, deci nu vă temeți. Uh, faptul că pe acest raport DigiMove are competența asta nu înseamnă că DigiClima va fi exclusă din uh, activitatea noastră, din potrivă, în al doilea rând. Înțeleg că există această problemă de credibilitate și că Comisia nu a venit cu alt raport din 2008 încoace. Dar în același timp Comisia nu a fost uh, leneșă în această privință. În primul rând, avem raportul de mediu uh, um, redactat împreună cu Observatorul pentru Mediu și EASA ultimul a fost lansat în 2016, lucrăm acum la următorul, care va fi disponibil anul viitor. Și aici există date cu privire la oxizii de azot, particule și așa mai departe. Deci vom raporta pe, toate, pe toți acești indicatori, o tendință care va continua și în viitor. Pe lângă acest raport, avem alte activități, misiuni, colaborăm cu ICAO, cu EASA pentru a dezvolta standardele necesare pentru abordarea tuturor acestor chestiuni. Și știți că lucrăm pentru a dezvolta combustibil mai durabil, care vor uh, duce la o scădere a emisiilor și a exilului de azot. Și știți de asemenea că încercăm să venim cu măsuri operaționale mai adecvate. Știm că emisiile de oxid de azot au uh, crescut, uh, dar asta nu pentru că tehnologiile nu ar fi avansat sau aviația nu ar fi făcut eforturi, ci datorită faptului că crește numărul de zboruri. Este o chestiune foarte importantă și la nivel de competitivitate și ocupare. Nu spun că chestiunile care țin de climă nu reprezintă o prioritate pentru Comisie, ci spun că uneori trebuie să ne confruntăm cu realitatea și chiar dacă tehnologia a avansat, s-ar putea să nu fie suficient. Și încă un lucru, pentru a menționa și alte inițiative, știți că prin inițiativa Cer Curat, Vrem să ne asigurăm că toate cercetările care duc la îmbunătățirea operațiunilor și tehnologiilor noastre ajung pe piață cât se poate de curând, astfel încât Comisia Digi Clima, Digi Mediu, nu doar noi cei care suntem aici, deci întreaga comisie este angajată pentru sporirea performanțelor noastre în ceea ce privește um, protecția climei. Înțeleg că acest raport urmează să apară într-un an, adică am spus acest lucru și înțeleg că unii dintre dumneavoastră doriți răspunsuri deja de pe acum, dar nu pot să fiu mai explicită. Trebuie să parcurgem raportul. Trebuie puse cap la cap uh, toate cercetările disponibile în literatura de specialitate. Nu doar în Uniunea Europeană s-au făcut astfel de cercetări ci la nivel mondial și trebuie să le punem cap la cap și într-un an de zile vom ști care este situația și cât de ambițios putem fi atunci când uh, decidem la nivel de politici. Poate că în ianuarie 2020 vom putea avea un schimb uh, de opinii mai detaliat atunci când vom reveni aici să vă prezentăm raportul. Acum e prematur uh, să întrebăm dacă Comisia va veni sau nu cu propuneri, pentru că încă suntem 2018, vorbim de un nou colegiu de comisari, un parlament nou la momentul respectiv. Am să închei această intervenție spunând că da, suntem conștienți de faptul că Parlamentul în 2008 și-a dorit uh, o serie întreagă de măsuri menționate în acel raport, majoritatea bazate pe taxe, de asemenea stabilirea de standarde, dar aici deja am venit cu obiective realizate, dar taxele sunt de competență națională. Deci trebuie venit cu abordare pragmatică în ceea ce poate face Comisia în această privință. Dar, încă o dată, în această etapă nu pot merge mai departe decât uh, ceea ce tocmai v-am explicat. Mulțumesc foarte mult! Iată că încheiem acum și acest punct. Și mai avem câteva minute la dispoziție înainte de schimbul de opinii cu domnul dr. Tedros, directorul general a Organizației Mondiale a Sănătății. Deci vă încurajez să rămâneți. So, dear colleagues, I'm delighted to have... Stimați colegi, îmi face mare plăcere să-l avem alături de noi pe directorul general al OMS, domnul dr. Tedros, care a fost ales director general al OMS pentru un mandat de 5 ani de către statele membre OMS în mai 2017. Înainte de a fi numit ales director general, domnul Tedros Domnul dr. Tedros a fost uh, ministrul afacerilor externe din Etiopia. În rolul acesta, el a negociat uh, agenda de acțiuni de la Addis Abeba, în care 193 de țări s-au angajat să ofere finanțarea necesară pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Dr. Tedros a fost de asemenea și ministerul, ministrul sănătății din Etiopia în, uh, înainte și a realizat o reformă cuprinzătoare a sistemului de sănătate din Etiopia. Imediat după ce a preluat funcția la 1 iulie 2017, domnul dr. Tedros a subliniat cinci priorități principale, principale pentru Organizația Mondială a Sănătății. Acoperirea universală cu servicii de sănătate, urgențele sanitare, sănătatea femeilor, copilor și adolescenților, impactul sanitar al schimbărilor climatice și de mediu și o OMS transformată. După cum știți, anul acesta se aniversează 70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului, un document capital care, de-a lungul decenilor, a dat naștere unei serii întregi de tratate internaționale cu caracter juridic obligatoriu. Parlamentul European s-a folosit pe deplin de puterile sale pentru a contribui la formularea politicilor și instrumentelor europene pentru a avansa cauza drepturilor omului înăuntru și în afara Uniunii Europene. Pentru a celebra această 70-a aniversare, Parlamentul organizat săptămâna aceasta Săptămâna Drepturilor Omului. Și ne bucurăm că domnul dr. Tedros participă. Este contribuția Comisiei Envi la uh, această sărbătorire. Astăzi am discutat un raport cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă. și raportul de monitorizare pe 2018 în Uniunea Europeană. Am văzut cum putem noi, cum ne descurcăm noi în Uniunea Europeană cu diversele ODD-uri. Când am discutat adineori cu domnul dr. Tedros, el mi-a spus că există un obiectiv anume pe care dorește să se concentreze. Obiectivul 17, dar oricum vă va spune el mai multe lucruri. În ceea ce mă privește, vreau doar să subliniez că acest schimb de opinii va fi o ocazie ca noi să lăsăm o moștenire bogată viitorului mandat, colegilor din viitorul mandat. Dorim să stabilim un comitet de prietenie între Comisia Envi și OMS. Sperăm ca în Parlamentul viitor se poate formaliza acest grup de prietenie și poate deveni un intergrup. Până la sfârșitul discuțiilor noastre, adică la sfârșitul discuțiile noastre vom lua o măsură concretă pentru a arăta cât de doritori suntem să fim prieteni cu OMS, vom semna, alături de domnul dr. Tedros, o declarație comună prin care ne arătăm angajamentul față de un asemenea parteneriat pe care dorim să-l demarăm și să-l uh, concretizăm pe viitor. Domnule dr. Tedros, este o mare onoare pentru noi că sunteți aici, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă Vălean, doamnelor și domnilor, stimați deputați, bună ziua și vă mulțumesc că m-ați invitat. Este o mare onoare pentru mine să fiu aici, în Parlamentul European, alături de dumneavoastră. Bineînțeles, am mai fost aici în trecut și asta nu face decât să ilustreze ce parteneriat solid există între OMS și UE în ultimele două zile relația dintre OMS și Uniunea Europeană nu a avut decât de câștigat. A crescut foarte mult sprijinul UE pentru OMS, anul acesta mai ales, și am fost de acord ca relația noastră să avanseze la un, la un nivel și mai înalt. Ieri am discutat la DG ECO cu privire la munca pe care o desfășoară OMS în uh, domeniul urgențelor. De asemenea, am discutat despre chestiuni globale și cu domnul președinte Juncker, cu comisarul Andrew Kaitis, cu comisarul Mimița, cu comisarul Stilianides și comisarul Vela. Le mulțumesc tuturor pentru timpul lor, sprijinul lor și încrederea acordată. După cum știți, 2018 este un an important pentru Organizația Mondială a Sănătății. Este uh, cea a 70-a aniversare a organizației noastre. Este de asemenea cea a 70-a aniversare, aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului. Atât Constituția OMS cât și Declarația Universală a Drepturilor Omului stipulează că sănătatea este un drept al omului, nu un privilegiu doar pentru cei care și îl permit. De-a lungul timpului, acest drept s-a regăsit atât în legile naționale și internaționale. Multe țări includ acest drept la sănătate în legile lor. Există două tratate inter- internaționale cu privire la sănătate. Avem Convenția cadru cu privire la controlul tutunului și protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit în um, produse de tutun. Mai există și regulamentul internațional privind sănătatea. Uniunea Europeană a sprijinit întotdeauna tratatele multilaterale privind sănătatea și vă mulțumim pentru acest sprijin. În mod foarte important, dreptul la sănătate nu este doar o idee foarte nobilă scrisă undeva pe o foaie de hârtie. În ultimii 70 de ani, ea, ace, acest drept a reprezentat un punct de pornire pentru îmbunătățiri majore în ceea ce privește sănătatea mondială. Din 1948, speranța de viață a crescut în medie pe întregul mapamon cu 25 de ani. Mortalitatea mamelor și a copilor a scăzut. Varicela a fost eradicată și poliomielita de asemenea imediat va fi. Am reușit să punem uh, o stabilă în calea epidemiei de HIV și SIDA. Morțile din cauza malariei au scăzut sau dezvoltat noi vaccinuri. Și sunt multe alte cauze de a ne bucura. Dar pe măsură ce reușim să depășim piedici vechi, apar noi și noi provocări. Schimbările climatice vor avea efecte profunde asupra sănătății și rezistența antimicrobială are potențialul de a de a amenința toate realizările medicinei moderne faptul că se ezită în uh, ceea ce privește aplicarea vaccinurilor pune sub semnul riscului foarte multe vieți. Bolile neinfecțioase, de exemplu bolile inimei, uh, cancerul, diabetul și mai departe, sunt de asemenea mari ucigași. Ne confruntăm în același timp cu foarte multe posibilități de urgențe sanitare și epidemii. După cum știți, la ora actuală ne confruntăm cu o epidemie de Ebola în Rele Congo, aproape de granița cu Uganda. La ora actuală s-au înregistrat 366 de cazuri și 214 morți din momentul în care a izbucnit această epidemie în august. Până în prezent am reușit să prevenim uh, diseminarea ebolei dincolo de frontiere, deoarece avem instrumente mult mai bine pentru a lupta împotriva ebolei decât uh, oricând altcândva în trecut. Mai mult de 32.000 de persoane au fost vaccinate și este unul dintre motivele pentru care epidemia nu s-a, nu s-a diseminat și mai departe. Am reușit să menținem sub control numărul de cazuri. De asemenea, există metode noi prin care îi putem trata pe cei infectați. Până în prezent, 150 de persoane au fost uh, tratate cu unul din uh, patru Uh, medicamente. Milioane de călători au fost verificați și exist, și s-au organizat mai mult de 400 de înmormântări sigure și demne. Am pregătit uh, mai mult de 500 de lideri de comunități în uh, cum să gestioneze situația și am, prezent, am mers de la ușă la ușă la oameni, la mai mult de 4.000 de gospodării. Totul datorită faptului că Rede Congo a fost sprijinit de OMS și mulți alți parteneri. Această epidemie însă a fost mult mai dificil de controlat din cauza situației foarte precare a securității în estul rede Congo. Grupurile armate care operează în acea regiune atacă în mod regulat orașul Beni, care este la centrul epidemiei. Ori de câte ori are loc un atac, virusul are de câștigat. Nu mai putem organiza vaccinuri, vaccinări și nu mai putem uh, să verificăm uh, cum stau lucrurile pe teren. Acum două săptămâni am mers în orașul Beni cu Jean-Pierre Lacroix, secretarul general al ONU pentru pace și am fost încurajat să văd că ONU lucrează foarte mult pe această temă. De la vizita noastră, din nefericire, au fost organizate noi și noi atacuri. Vineri noaptea a fost atacat hotelul uh, unde sunt cazați uh, angajații noștri. În timp ce avea loc atacul, m-a sunat angajatul nostru și am auzit foarte clar cum se uh, trăgea cu pistolul. Mai târziu am discutat prin uh, video cu uh, personalul nostru și am văzut că se temeau și i-am întrebat ce doresc să facă. Ea mi-a spus că ei nu doresc să plece, vreau doar să fie mai bine apărați în așa fel încât să își ducă la bun sfârșit sarcinile și să pună capăt epidemiei. Am fost foarte, mișc- foarte emoționat și zi de zi angajații noștri mă inspiră, pentru că ei își riscă viața pentru a apăra dreptul la sănătate al altora și viața altora. Asta este ceea ce îmi dă încredere. Cu sprijinul tuturor partenerilor noștri, noi vom putea, putem și chiar vom reuși să punem capăt acestei epidemii. După cum am spus de multe ori și voi continua să spun, siguranța sănătății și sistemele de sănătate sunt două fețe ale, acest, ale aceleași monede. Cea mai bună investiție pe termen lung în uh, protejarea și uh, promovarea dreptului la sănătate este cea de a investi în sistemele de sănătate mai bune. Nu este o idee nouă. Declarația de la Alma Ata de acum 40 de ani a identificat faptul că um, sistemele primare de sănătate sunt uh, fundamentul. Știm cu toții că în anii care s-au scurs, au intervenit diverse alte aspecte și viziunea de la Almată nu a fost îndeplinită. De aceea, la, luna trecută în Astana, în Kazahstan, lumea s-a reunit pentru a se reangaja pe calea acestei viziuni. Nu putem să atingem ODD-urile în acest domeniu altfel decât prin uh, a ne concentra pe promovarea sănătății și pe promovarea sistemelor primare de sănătate. E nevoie de un angajament politic ne, de netăgăduit din partea țărilor. OMS-ul și Sănătatea Globală în domeniul sănătății trebuie să lucreze mult mai integrat și mai coerent. De aceea, OMS și alte organizații internaționale privind sănătatea a fost de acord să lucreze împreună la un plan de acțiune global pentru vieți sănătoase și bunăstare. Am lansat faza 1 din planul global de acțiune pe care vi-l prezint aici astăzi dacă îl doriți. Și planul de acțiune a fost lansat în Berlin uh, luna trecută. Ne așteptăm să prezentăm uh, planul final de acțiune la anularea generală ONU de anul viitor, la întâlnirea la nivel înalt cu privire la acoperirea sanitară universală. Îi mulțumesc foarte mult doamnei cancelar Merkel pentru faptul că a fost în avangarda acestui plan de acțiune. De asemenea, îi mulțumesc și doamnei Solberg, prim-ministrul uh, Norvegiei, precum și prim-ministrului Ganei, domnul Adam. Plan strategic are trei elemente. Aliniere, accelerare și uh, monitorizare. În primul rând, am luat angajamentul de a alinea foarte multe procese pentru a crește eficiența colectivă. În al doilea rând, ne-am luat angajamentul de a accelera progresele prin a identifica anumite domenii în care putem să avem un impact real, să avem să înregistrăm progrese mult mai rapide în ceea ce privește ODD-urile pe sănătate. De exemplu, cercetarea, dezvoltarea, informațiile statistice și finanțarea sustenabilă. În al treilea rând, am căzut de acord să ne tragem fiecare la răspundere, atât față de persoane pe care le deservim, cât și față de donatori și parteneri, cum este Uniunea Europeană, care ne acordă încredere în momentul în care ne acordă resurse. Iată, deci, ne-am aliniat eforturile, ne-am accelerăm Uh, eforturile și ne tragem la răspundere reciproc. La urma urmei, succesul nu se bazează pe câte rapoarte scriem sau câte întâlniri avem sau câți bani investim. Nu, e vorba de viețile pe care le schimbăm. E vorba de copiii care supraviețuiesc după cea de-a cincea aniversarie. E vorba de femeile care pot alege dacă, când și cu cine rămân însărcinate. E vorba de bărbații care nu mor prematur din cauza unor boli neinfecțioase. E vorba de familiile, comunitățile și națiunile care o duc bine deoarece populațiile lor sunt sănătoase și produc- productive. Totul începe cu convingerea că sănătatea nu este un privilegiu pentru bogați, ci un drept pentru toți. Ultimii 70 de ani ne-au demonstrat că sănătatea pentru toți nu este doar un uh, o deviză onorabilă, ci este ceva fezabil. În Europa acest lucru este foarte evident. Multe țări europene sunt reprezentative pentru dreptul la sănătate. Continentul acesta este locul unde a luat naștere acoperirea universală pentru sănătate. Mă gândesc aici mai ales la Danemarca, țara în care am avut pentru prima oară asigurarea de sănătate ca student în anii 80. Experiența respectivă m-a impresionat pentru tot restul vieții. Europa are foarte multe sisteme cu diverse metode prin care se pot furniza servicii și se poate asigura siguranță financiară, toate se bazează pe dreptul la sănătate. Țările acestea nu și-au construit sistemele de sănătate în momentul în care erau bogate. Multe dintre ele și-au cunoscut, construit aceste sisteme după cel de-al doilea război mondial, când, uh, și-au, uh, când erau foarte, într-o situație foarte gravă din punct de vedere financiar. Au devenit stabile și prospere, cel puțin uh, parțial, pentru că au investit în dreptul la sănătate. Au făcut un angajament uh, politic. Acest lucru este valabil și astăzi. Sunt multe alte țări în lume, din Rwanda, cu Thailanda și Peru, care recent au făcut această opțiune politică de a investi în dreptul la sănătate și au făcut progrese. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, vreau să uh, vă transmit și să rămâneți în minte cu următoarele uh, trei uh, cereri. În primul rând, vă îndemn să promovați în continuare acest drept aici în Uniunea Europeană. Chiar dacă aveți unul dintre cele mai avansate sisteme din lume, sunt chestiuni legate de echitate care trebuie abordate Uh, mai este mult de făcut pentru a ne asigura că nimeni nu rămâne în urmă. Am discutat cu doamna președinte aici și problema echității este unul dintre domeniile în care Uniunea Europeană trebuie să facă progrese. Deci uh, uh, avem aceeași evaluare. În al doilea rând, vă îndemn să promovați dreptul la sănătate pe plan global. Pentru a atinge obiectivele, avem nevoie de leadership-ul Uniunii Europene, atât politic cât și investițiile în sănătate. Aceste investiții uh, prelungesc uh, și salvează vieți, însă fac mult mai mult decât atât. Îi scot pe oameni din, uh, sănătate, din sărăcie, pun uh, bazele unei dezvoltări durabile, construirii uh, unei lumi uh, mai sănătoase și mai sigure. Și vă îndemn să susțineți planul global pentru sănătate și bunăstare. Vreau să auzim de la dumneavoastră cum noi, în comunitatea uh, Uh, globală pentru sănătate, putem să lucrăm mai bine, unde putem uh, să facem uh, inovare. Avem nevoie de ideile dumneavoastră. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a mă adresa astăzi dumneavoastră și pentru contribuția dumneavoastră la promovarea dreptului la sănătate sărbătorim a 70-a aniversare a OMS-ului și a uh, Declarației Universale a Drepturilor Omului, trebuie să uh, ne amintim că dreptul la sănătate este, nu este un bun dat. E nevoie de leadership și de angajament peste tot, inclusiv la nivelul nostru. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru cuvintele dumneavoastră, care sunt o sursă de inspirație. O să-i rog pe colegi uh, uh, să ia cuvântul doamna Grostet. În primul rând, domnule director general, aș vrea să vă mulțumesc că, că ați venit să transmiteți mesaje deosebit de importante, pentru că Organizația Mondială a Sănătății, ca și Uniunea Europeană, uh, au consacrat accesul legal la îngrijiri de sănătate ca un drept fundamental. V-ați referit la acest lucru. În uh, multe locuri din lume situația rămâne îngrijorătoare. Uh, și dreptul la sănătate este departe de a fi o realitate partajată de toți. Ați menționat-o chiar și dumneavoastră. Cu siguranță medicina face progrese, însă în același timp ne dăm seama că sunt tot mai multe urgențe, epidemii care apar, rezistența uh, la antibiotice, care este un pericol pentru toți, dar și multe alte greutăți în ceea ce numiți sănătatea primară, uh, care se referă în special la femei și copii care sunt uh, uh, victimele sărăciei și foametei. Mărturia dumneavoastră este emoționantă atunci când ați vorbit de munca pe care au făcut-o toți care lucrează la Organizația Mondială a Sănătății în lume. Bravo tuturor! Cred că am înțeles cu toții că sunt oameni devotați eh, care lucrează în organizația dumneavoastră. Uniunea Europeană și statele membre, în mod colectiv, sunt eh, primii eh, donatori de asistență umanitară în lume. Asta ne dă o responsabilitate deosebită în această privință și, sigur, e momentul să ne aducem aminte acest lucru. Totuși, există și motive de îngrijorare. Situația este încă foarte diferită între statele membre, așa cum a arătat și cel mai recent raport privind sănătatea din Europa. Cu atât mai mult uh, că uh, nu există un acces uh, egal la îngrijiri de sănătate. Dreptul la sănătate chiar pe continentul nostru este amenințat de inegalități structurale, sociale, și aici putem să facem uh, referire la alcoolism, uh, la tabagism, dar și la chestiuni teritoriale și de mediu. De aceea aș vrea să ridic în discuție două uh, teme. În primul rând, se pare că raportul dumneavoastră privind sănătatea în Europa nu redă uh, dimensiunile uh, pe care ar trebui să le aibă criteriile uh, de mediu. Este evident, uh, condițiile de mediu au o legătură directă cu sănătatea omului. Mă gândesc la poluarea atmosferică, care este o adevărată problemă a sănătății publice și am văzut că o cercetătoare belgeană a perfectat o tehnică care permite vizualizarea prezenței Uh, particulor uh, fine uh, în sângele din plămâni și în urină. Ne dăm seama că prezența Uh, acestor uh, particule fine în urina copiilor uh, este mult mai semnificativ atunci când o comparăm cu copiii care trăiesc departe de o zonă cu trafic rutier intens. Apoi există poluarea solului, care este o problemă de sănătate publică, Vreau să știu dacă OMS-ul ține cont de aceste teme, dacă deține indicatori preciși pentru a măsura impactul asupra sănătății uh, uh, al uh, criteriilor uh, de mediu. Apoi, obezitatea este identificată ca o uh, amenințare uh, în creștere în ceea ce privește speranța de viață a cetățenilor considerați obezitatea ca o boală cronică, eu cred că ar putea să fie încadrată ca o boală cronică. Care sunt recomandările de politică publică pentru a lupta împotriva acestei epidemii? Și în al treilea rând, ați vorbit de vaccinare. Desigur, acoperirea prin vaccin este esențială, dar este uh, inegală, mai ales la noi născuți. Și acest lucru este deosebit de îngrijorător. Aș vrea să știu ce face organizația dumneavoastră pentru a combate uh, această neîncredere și respingere a vaccinului, care este foarte grav, un lucru foarte grav. Ce face OMSUL pentru a facilita accesul la vaccinare în țările unde acest lucru nu este evident? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Grosted, pentru comentariile dumneavoastră. O să mai luăm câteva întrebări, după care veți răspunde la uh, final. Da, cum doriți. Doamna Borza. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Aș uh, dori să salut uh, prezența directorului general OMS în rândul nostru. Sunt uh, de acord uh, cu președinta. Uh, spiciul dumneavoastră este o sursă de inspirație. Totuși, în fiecare an, aici, în Parlamentul European, comemorăm o mare tragedie care s-a întâmplat cu 27 de ani în urmă în orașul Bucovar, în Croația. Am o întrebare legată de uh, prețurile medicamentelor. Această uh, prețul ridicat este o problemă peste tot și în Uniunea Europeană. Acest lucru periclitează sustenabilitatea sistemelor de sănătate. Uniunea Europeană a discutat această problemă în mai multe rânduri și uh, a fost discutată ca o problemă a lumii a treia, a țărilor în curs de dezvoltare. Pentru mine este cât se poate de clar, eu care provin din uh, Croația, că uh, medicamentele uh, nu pot fi uh, ieftine uh, când salvează uh, vieți omenești. Uh, pot să fie uh, ani de spitalizare care costă foarte mult. Uniunea Europeană trebuie să facă ceva în acest sens. Trebuie să sporim transparența în legătură cu uh, multe aspecte ale sistemelor de îngrijiri medicale și industriei farmaceutice. Uh, am asistat uh, în ultimii 20 de ani la o creștere a prețurilor Cetățenii sunt în situația în care nu-și mai pot permite medicamentele. Acest lucru periclitează sistemele uh, de sănătate naționale. Și aici uh, ne confruntăm cu o problemă tot mai gravă, având în vedere și îmbătrânirea populației. Deci putem să Uh, stopăm creșterea prețurilor, astfel încât să nu aibă un uh, impact negativ asupra inovării și a cercetării. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Poate că doriți deja să răspundeți la întrebările care v-au fost uh, adresate. Apoi vom lua un al doilea lot de întrebări. Mulțumesc! Sunt chestiuni deosebit de importante. În primul rând, referitor la prima întrebare, avem aceeași poziție, așa cum a arătat și onoratul membru al Parlamentului. Uh, dreptul la sănătate face parte din Declarația Universală a Drepturilor Omului cu 70 de ani în urmă. Problema este că nu Uh, punem în aplicare acest uh, drept cu angajamente politice și așa cum a spus pe bună dreptate, una dintre provocările din Europa, chiar dacă uh, Europa stă relativ mai bine decât orice alt continent sau regiune, problema Uh, echității uh, este o provocare și sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Asta a fost reflectat de uh, discursul meu și a fost și una dintre constatările din raport pe care am și discutat-o deja. Apoi, în, în ceea ce privește poluarea aerului, OMSUL a organizat uh, luna trecută prima conferință privind poluarea aerului. Uh, poluarea aerului este uh, de obicei ridicată în discuție ca o chestiune legată de mediu și nu impactul asupra sănătății copiilor și altora. Poluarea aerului afectează în mod deosebit copiii Mulți uh, copii uh, suferă de astm și atunci când sunt expuși la o, o poluare a aerului uh, ridicată, dezvoltarea cerebrală a copiilor uh, poate fi afectată și există dovezi în acest uh, sens. Dar nu numai asta. A, poluarea aerului uh, duce în uh, multe cazuri la cancer și boli cardiovasculare. Poluarea aerului este uh, nocivă pentru sănătatea omului. În multe țări, tot ce este murdar este deversat în aer nu vedem acest lucru, însă, așa cum ați spus deja, avem uh, iPod-uri simulări care uh, arată nivelul de poluare în orașe. Uh, acest nivel este periculos în multe orașe. Și avem uh, standardul, normele de calitate a uh, aerului, uh, ale propriei noastre organizații, care sunt de mult depășite. Trebuie să evidențiem uh, această agendă și trebuie să îi dăm uh, atenția cuvenită. Iar în discuțiile noastre cu membrii comisiei astăzi, am spus chiar că ar trebui să avem convenții privind calitatea aerului așa cum uh, avem uh, convenția privind uh, tutunul. Până când vom tolera acest nivel de afectare a sănătății din cauza poluării aerului? Există recomandări care au fost făcute pe durata conferinței și pe care le-am discutat și cu membrii comisiei. Am vrea să fiți glasul nostru pentru că vocea dumneavoastră va fi uh, foarte importantă, poate să ducă la uh, convenții cu titlul obligatoriu, astfel încât oamenii să respire un aer curat. Calitatea aerului, uh, aerul curat, sunt un drept. Aerul pe care îl respirăm nu trebuie să fie periculos. Aceasta este o parte importantă a vieții, așa cum o știm cu toți și apoi uh, poluarea apei și alte uh, tipuri de uh, poluare. Un mediu curat sub toate aspectele, inclusiv gestionarea deșeurilor. Un mediu curat este esențial și poluarea aerului este un punct important. Obezitatea nu este o boală cronică, ci un risc care poate să ducă la multe boli cronice. Este un factor de risc care trebuie să fie privit ca atare. Am uh, vizitat uh, țări unde am văzut uh, combinații periculoase. Numărul de fumători este foarte ridicat, aproape 40% și obezitatea este foarte Uh, prezentă. Această combinație de tabagism uh, cu obezitate este foarte periculoasă și la asta putem adăuga uh, lipsa activităților fizice, alcoolul, fumatul și o dietă nepotrivită sunt factori de risc majori care duc uh, la uh, boli uh, netransmisibile, care sunt în momentul de față în proporție de 70%. Și la asta se adaugă alți factori de risc. Poluarea aerului omoară 7 milioane de oameni în fiecare an. Obezitatea este un factor de risc major, trebuie să fie abordată uh, în acest fel și noi la OMS avem uh, uh, comisii de profil uh, astfel încât să conștientizăm lumea în legătură cu această provocare și acest risc care afectează toate țările cu venituri mari, mici și mijlocii. În ceea ce privește vac vaccinare. Acum, ezitările față de vaccin se pot constata inclusiv în Europa. Din ianuarie până în septembrie 2018, știți că au fost peste 40 de cazuri de pojar în Europa? Și urmate și cu decese. Și atunci se pune întrebarea de ce Europa vrea să-și piardă copiii. Vorbim de țări membre ale Uniunii Europene. Ce e asta? Cu ajutorul vaccinurilor am stârpit uh, variola. La fel, suntem pe punct de a eradica poliomelita. Durata de viață la nivel uh, global s-a majorat semnificativ datorită vaccinurilor. Copiii cresc uh, <clears throat> sănătoși pentru a deveni adulți datorită vaccinurilor. Putem contracara mai bine Ebola acum datorită vaccinurilor. Știți câți au fost vaccinați? Peste 32 de mii. Numărul de cazuri în prezent nu peste 360. Dacă n-am fi avut vaccinurile, dintre cei 32 de mii de persoane vaccinate, o, o treime poate dintre aceștia ar fi s-ar fi îmbolnăvit de Ebola. Am fi putut începe cu numărătoarea cazurilor ca în 2010. Știți, puterea vaccinilor nu poate fi disputată. Dar când o persoană generează o știre falsă într-un colț al lumii, iată că acest lucru afectează toate beneficiile pe care le datorăm vaccinurilor și cred că este la mâna dumneavoastră să ne ridicăm și să spunem clar și răspicat că vaccinurile ajută. Vaccinurile îi ajută pe copiii noștri. Au făcut-o o bună perioadă de timp și vor continua să o facă și în viitor. Deci această ezitare față de vaccinare este periculoasă. Pentru că am ajunge de unde am plecat și e periculos. De asemenea, s-a menționat și rezistența antimicrobiană. Cu vaccinuri putem preveni această rezistență. Pentru că dacă previi o boală, atunci nu trebuie să folosești medicamente atunci când uh, o o ai. Deci uh, se pot folosi vaccinurile și ca prevenție pentru rezistențele antimicrobiene. Deci e complicat și e periculos atunci când circulă astfel de știri false pe mediile sociale în ceea ce privește pericolul vaccinurilor. Accesul la medicamente de bună calitate și la prețuri uh, accesibile reprezintă unul dintre pilonii strategiei noastre – nu putem avea servicii de sănătate uh, fără accesul la medicamente accesibile și de calitate și s-a constituit de către secretarul general un grup de lucru uh, care a stabilit recomandări și chiar v-aș recomanda să se implementeze această recomandare. Sigur că acest lucru nu ar trebui să fie în detrimentul inovării, trebuie încurajată inovarea nu trebuie făcut în detrimentul uh, sectorului nostru privat, care să-l omorâm, trebuie să existe un echilibru. Dar trebuie să găsim acest echilibru adecvat și să abordăm acest pilon uh, important care reprezintă <clears throat> parte din, parte uh, din pilonul principal în ceea ce privește serviciile de sănătate. Domnul Pie, care acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am să vorbesc uh, în poloneză. Mm, aș dori să mulțumesc domnului director general pentru prezență. Fără îndoială, sărbătorim, uh, iată, 70 de ani de la semnarea declarației ceea ce reprezintă pentru noi un uh, motiv de a mulțumi. Dreptul la sănătate este foarte important, accesul la servicii de sănătate, dar nu este singurul aspect la fel de important, este și accesul la apă potabilă. Și aici există multe probleme. Apoi instalațiile sanitare acces la muncă, la un mediu sănătos și la fel de important și accesul oamenilor la informații și la educație în domeniul sănătății. Teoria clasică în domeniul sănătății stabilește că prevenția reprezintă un pilon central Serviciile de sănătate, desigur, sunt importante, dar nu constituie singurul punct. În Europa, accesul la servicii de sănătate este privit ca un drept care este stipulat în Constituții, iar sectorul sănătății are un rol important și Guvernele trebuie să respecte acest drept și să ofere oamenilor acest acces la servicii de sănătate de calitate. Întrebarea mea. Încearcă Organizația Mondială a Sănătății să um, se implice în acest domeniu pentru că există țări în care aceste documente nu au fost ratificate sau puse în aplicare, pentru că guvernele trebuie să pună în aplicare aceste recomandări adică accesul la servicii de sănătate de calitate. Uniunea Europeană este un mare contributor la uh, cooperarea în domeniul dezvoltării împreună cu EMA, cu Centrul pentru combaterea bolilor transmisibile și ONU ar trebui să aibă o colaborare uh, și respectiv Organizația Mondială a Sănătății, o colaborare foarte strânsă cu instituțiile noastre. Documentul pe care ni l-ați adus nu am avut încă timp să-l studiez, dar consider că este unul foarte important și uh, cred că și colegii mei pot subscrie la solicitările care figurează pe această agendă. Aș avea și câteva întrebări mai dificile de formulat. Și anume, aș fi dorit să știu câte ceva despre alte puncte. Și anume, dacă OMS are un plan global pentru pregătirea necesară a personalului Uh, care lucrează în sănătate. În uh, ziua de astăzi, asistentele medicale sunt uh, foarte cerute, lipsesc și acest lucru este foarte important pentru că fără personalul necesar nu putem să asigurăm serviciile în domeniul sănătății. Nu putem să conștientizăm lumea. Ar trebui să existe un fel de plan global pentru formarea personalului medical. Și altă întrebare dificilă, și anume uh, serviciile paliative. Pentru că e rușinos. Un Singurul lucru sigur în lume este moartea și o moarte demnă nu există dacă nu există servicii paliative adecvate între, vă întreb dacă um, aveți um, în vedere și um, activități în acest sens a serviciilor paliative. Ați mai vorbit despre reformele Organizației Mondiale a Sănătății. Una din reforme ar fi trebuit să fie asigurarea transparenței. În Europa este un cuvânt cheie cu care întâlnești la tot pasul și pe mine m-ar interesa chestiunea bugetului OMS. <clears throat> Ehm, nu? care se cifrează undeva la 3 miliarde de dolari. Și mie mi s-au comunicat informații cum că bugetul OMS nu ar fi repartizat transparent. Puteți, domnule director general, să ne explicați ce reguli funcționează atunci când este vorba de repartizarea bugetului OMS în sensul îmbunătățirii uh, serviciilor de asistență medicală și nu doar uh, în sensul rațiunilor semnatarilor acestei declarații. Vorbesc acum uh, în baza unor informații care le-am primit din Mexic, unde se pun sub semnul întrebării regulilor cu privire la atribuirea acestor mijloace. În pofida observațiilor critice, aș dori să vă felicit pentru contribuția dumneavoastră aici și <clears throat> vă voi susține pe deplin pentru acest plan de acțiune globală pentru ca viața cetățenilor noștri să fie îmbunătățită. Mulțumesc, domnule Pieca, doamna Meissner. Mulțumesc, doamnă președinte. E bine, domnule director general, sunteți în Parlamentul European, iată că vin și adaug o altă limbă, limba germană. numele grupului meu politic aș dori să vă mulțumesc pentru prezență și este mare păcat că nu sunt prezenți mai mulți, dar sunt și mulți alți reprezentanți ai Parlamentului de la nivelul de lucru prezenți. Pot să subscriu la cele spuse de uh, Uh, antevorbitorii mei. Acest plan global de acțiune, această broșură este un document excelent. Ne-ați rugat să vă susținem în distribuirea sa, ceea ce vom face. Aș avea și eu câteva întrebări și încerc, să încerc să fiu succint. În primul rând, în ceea ce privește platforma Dreptul la Sănătate, există vreo susținere financiară în acest sens, sponsori și dacă aveți uh, pentru pentru asta un fel de buget, atunci cum procedați, după ce criterii se împart banii? Apoi următoarea întrebare. Vorbeați de anumite boli care au putut uh, fi îngrădite prin intermediul acestei platforme, dar ați vorbit și de altele care s-au adăugat, de <clears throat> sănătatea mentală, vă referați la demență sau și la alte boli care s-ar fi adăugat. Ce se întâmplă, a treia întrebare, cu HIV? Pentru HIV avem dotări financiare corespunzătoare, la fel există bani și pentru cercetare, dar există foarte multe cazuri noi. Ce se face în această privință, tocmai în Africa? Și o ultimă întrebare care tot cu continentul african are treabă. Ce faceți la nivelul om să pentru a evita um, această um, ca fetele din Africa să fie brutalizate la nivelul organelor genitale. Știu că este și o chestiune culturală. Mulțumesc foarte mult, domnul Peterle. Mulțumesc, domnule secretar general, pentru cuvintele dumneavoastră de încurajare. Mulțumesc și prezentarea planului de acțiune globală. Vorbesc și eu în calitate de președinte a celor care luptă în acest sens și accesul la sănătate s-a diminuat în pofida progreselor care s-au făcut acest domeniu în ultimii ani și nu vreau acum să menționez indicatorii în această privință. În strategia noastră europeană pentru sănătate am spus sau am creat principiile sănătate pentru toată lumea și în toate politicile și dumneavoastră vorbeați, la fel ca doamna Grostet, despre inegalități și diferențe. Datorită costurilor uh, în creștere rapidă pentru medicamente și terapii, acest drept este periclitat. Va fi dificilă implementarea acestui principiu pentru toți pacienții. Și salut planul de acțiune globală pe care l-ați prezentat și pentru mine cuvântul cheie este accelerare. Cred că nu e nevoie să inovăm în multe domenii, pentru că deținem deja cunoștințe pe care le putem utiliza și știm că trebuie să facem mai multe sau mai rapid. Și aș dori să menționez ce s-a întâmplat ieri la altă comisie, Comisia pentru Dezvoltare, DEVE, unde David Beasley, directorul executiv a programului alimentar global a vorbit despre experiențele din Sahel, unde acest program pentru alimentație globală a folosit o metodă foarte veche, veche de câteva secole. Au plantat uh, pomi în Sahel, au încercat să stopeze progresia Saharei, pentru că știm care sunt consecințele extinderii deșertului și metoda este cunoscută ca semilună. Poate că știți, pentru că veniți din Etiopia. Și iată, deci, cu o metodă foarte simplă putem face foarte multe și cred că există și alte domenii unde am putea acționa într-o manieră mai coerentă și mai integrată. Pot să fiu complet de acord cu ceea ce ați spus și vreau să menționez pe final că mă bucură faptul că uh, OMS are o atitudine potrivită vis-a-vis -vis de medicina tradițională care se discută din când în când și în această cameră. Și vă pot spune că a fost pacient că pacienții recunosc doar o singură medicină, cea care îi ajută, care îi vindecă. Și haideți să combinăm cei mai buni din medicina tradițională și cea modernă și să evităm dezbateri uh, ideologice cu privire la uh, care dintre acestea este mai bună. Eu cred că pacienții vor fi mulțumiți de o abordare neideologică și cred că principiul eficacității va juca un rol important în viitor. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um, then... Mulțumesc! Vă dau cuvântul, domnule doctor Tedros, pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult. Comentariile pe care le-ați făcut uh, vizează chestiuni foarte importante. În primul rând, în ceea ce, privere, în ceea ce privește sănătatea, sunt complet de acord cu domnul Pieha. Trebuie să ne concentrăm pe cauzele primare ale problemelor dacă putem să ne îngrijim de aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem, mâncarea pe care o mâncăm și mediul în care trăim, atunci cred că majoritatea problemelor vor fi rezolvate. Majoritatea problemelor vin din partea tuturor factorilor de risc din aceste domenii. Dacă abordăm problema de la rădăcină, atunci avem mai multe șanse. La OMS ne bazăm pe acest nou plan, de, plan strategic pe care l-am dezvoltat și care se aliniază ODD-urilor. Și avem așadar trei priorități strategice. În primul rând, acoperirea sanitară universală, în al doilea rând, gradul de pregătire pentru urgențe și, în al treilea rând, popula- populațiile sănătoase. Aici e vorba de elementele care determină sănătatea, inclusiv schimbările climatice și mai departe. Cum să prevenim îmbolnăvirea oamenilor? Asta este important. Dacă ducem pe oameni în uh, spitale, practic este un semn că am fost înfrânți. Este ceva ce facem după ce s-a făcut răul. Și atunci de ce nu putem preveni din start îmbolnăvirile? Putem reduce daunele foarte semnificativ dacă reducem cauzele bolilor de la rădăcină. Astfel dorim noi să ne organizăm eforturile. Și un element esențial dintre cele trei elemente este, după cum spuneam, populația sănătoasă. Oamenii trebuie să fie sănătoși și am uh, detaliat acest lucru în document. OMS-ul nu trebuie să fie organizația care să îi vindece pe oameni după ce s-au îmbolnăvit. Și sistemul de sănătate nu trebuie orientat înspre uh, a trata neapărat oamenii, trebuie să se concentreze mult mai mult și pe ideea de a preveni bolile. În ceea ce privește resursele umane. Este într-adevăr o penurie de personal în acest domeniu. Există un deficit de 18 milioane pe plan global, foarte mult. Și noi proiectăm din ce în ce mai multe moduri prin care să rezolvăm această problemă. Lucrurile acestea vor face parte din strategia globală pe care o punem noi la punct. Alături de statele membre, noi vom încerca să rezolvăm această lacună de 18 milioane de angajați. Sunt idei din ce în ce mai inovatoare care sunt propuse pentru a rezolva problema. În ceea ce privește îngrijirile paliative, aici ne bazăm pe abordarea de-a lungul vieții. De la naștere până la moarte, întreaga viață. Se pot face diverse lucruri. Persoana poate fi tratată, se pot preveni bolile, există reabilitarea, există și uh, îngrijirea paliativă și mai departe. Întregul spectru trebuie ținut în, uh, luat în considerare în momentul în care discutăm chestiunea. Toate aceste aspecte trebuie să fie acoperite. De aceea avem abordarea noastră de-a lungul vieții, care acoperă toate aceste etape și stadii din viața unei persoane. În ceea ce privește resursele, Bugetul OMS de 2,4 miliarde pe an sau de 4,5 miliarde la fiecare 2 ani. Haideți să ne concentrăm pe 2,4 miliarde pe an. În unele țări e practic bugetul unui singur spital, deci este un buget destul de mic. Sunt resurse utilizate de către OMS și nu sunt resurse foarte numeroase. În al doilea rând, indiferent câți bani avem, ei trebuie să fie utilizați cu înțelepciune și în mod eficient. În măsura posibilităților, noi utilizăm resursele pe care le avem în funcție de anumite priorități. Când zic acest lucru, vreau să spun, vreau să mă refer la acele priorități care duc la rezultate mai bune pentru oamenii pe care îi deservim și vom continua să operăm în acest mod. Încă un lucru pe care îl începem acum este să avem un sistem intern de evaluare, dar vom avea și un sistem extern de evaluare, o combinare a celor două tipuri de sisteme prin care să vedem mai bine dacă ne utilizăm cum trebuie resursele pentru a ne îndrepta înspre atingerea obiectivelor noastre. Evaluările externe ar fi foarte utile ca să vedem ceea ce noi nu putem vedea. Uneori când ești în toile acțiunii, nu vezi ceva. Vezi anumite lucruri, dar nu vezi altele orice slăbiciuni vom identifica, ne vine noi suntem deschiși uh, idei de a le rezolva. În ceea ce privește sănătatea mentală, aici este acoperită, da, și demența. În ceea ce privește bolile neinfecțioase, de multe ori ne-am concentrat pe cancer, pe diabet, pe bolile pulmonare cronice. Acestea au fost principalele priorități timp de multă vreme. Acum adăugăm aici și bolile mentale. Deci avem bolile cardiovasculare, cancerul, bolile pulmonare, plus uh, diabetul și apoi bolile mentale. Toate acestea sunt priorități majore pentru noi. Bolile mentale. Aici, una dintre probleme este că în multe țări Serviciile pentru aceste boli nu sunt generalizate. Ele sunt furnizate doar în anumite spitale sau în instituții de specialitate. Și se consideră că persoanele cu boli mentale sunt infractori, periculoși. Este periculos să ai o asemenea gândire. Bolile mentale sunt ca orice altă boală. Cineva poate că are o problemă la stomac și altcineva poate că are o problemă mentală. Atâta este E ca orice altă boală. Și persoane, oamenii ar trebui să abordeze problema din această perspectivă, dar unele familii își tratează proprii copii ca pe niște infractori și există această stigmatizare care începe încă de la nivelul familiei. Problema cu bolile mentale este stigmatizarea bolnavilor în instituțiile de sănătate, dar și la nivelul familiei și la nivelul societății. Trebuie să abordăm toate aceste probleme și, în primul rând, trebuie să creștem gradul de conștientizare din societate. În primul rând, trebuie să identificăm aceste probleme ca niște probleme de sănătate și, în al doilea rând, trebuie să generalizăm tratamentul acestor boli în întregul sistem de sănătate. Să nu mai fie doar o boală de specialitate care să fie tratată uh, într-o instituție de specialitate, ci să poată fi tratată la orice nivel în sistemul sanitar și nicio persoană cu o boală mentală nu trebuie să fie tratată ca un infractor. Iată care sunt bolile, uh, ce scuze, perspectivele din care încercăm să operăm. Demenția, demența este o problemă mare. Persoanele cu demență, după cum spuneam și la bolile mentale, sunt stigmatizate de propriile lor familii și trebuie să abordăm problema de pe același picior de egalitate. Când spun boli mentale, da, mă refer și la demență. Este o abordare cuprinzătoare și aici avem angajamente noi. Sunt anumite țări care dau un bun exemplu de leadership în acest domeniu, iar unele dintre aceste țări sunt în Europa. Secretarul General ONU este foarte implicat în această temă și vom lua măsuri și la nivel de OMS. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, bineînțeles, pentru a uh, genera avântul necesar ca să creștem gradul de conștientizare pentru aceste teme și să convingem întreaga lume să ia măsuri. Este un ucigaș tăcut pe care îl ignorăm des, dar trebuie să-i acordăm atenția cuvenită. În ceea ce privește HIV, după cum ați spus, finanțarea pentru HIV a fost foarte bună deja de multă vreme, dar acum este în scădere. Per total, în ceea ce privește HIV, există povești de succes. Situația, per total, este uh, în, îmbună, în curs de îmbunătățire. HIV-ul este în scădere. Mortalitatea datorită HIV-ului și SIDA a fost foarte mare în trecut, după cum știți. Mai ales în anumite orașe mici, toată lumea știe pe toată lumea și foarte ușor puteți să constați uh, cât de gravă era problema. Multe familii s-au spulberat din cauza faptului că au pierdut speranța și în momentul în care familiile pierd speranța, acest lucru are un impact asupra națiunii în, în întregime. Dacă familiile își pierd speranța, atunci un pilon de bază al societății își pierde speranța. Și am început să uh, încercăm să um, extindem cât mai mult acoperirea pentru um, tratament și informații Și atunci am început, practic, să creștem speranța pentru familie și atunci pentru națiune. E vorba de o bună practică în ceea ce privește solidaritatea globală pentru a lupta împotriva unei boli care afectează foarte multe țări. Trebuie să continuăm până în momentul în care HIV și SIDA nu mai, este o epidemie, nu mai sunt o epidemie. E nevoie de acces adecvat la tratamente și în același timp trebuie să ne concentrăm pe prevenire. În anumite țări constatăm că crește gradul de infecție cu HIV, cu toate că la nivel global gradul de infecție cu HIV este în scădere. Trebuie să abordăm toate aceste probleme într-o manieră cât mai cuprinzătoare. În ceea ce privește mutilarea genitală, acum aceasta este o problemă sanitară, bineînțeles, dar în același timp este o problemă care ține de drepturi, după cum ați spus și dumneavoastră. Infecțiile sunt transmise datorită acestor uh, practici foarte abuzive. Mutilarea genitală afectează viața fetei în mod uh, de netăgăduit. Dar fata respectivă poate fi și uh, supusă unui risc crescut de infecție datorită mutilării genitale. Trebuie să continuăm eforturile și în acest domeniu. Trebuie să punem capăt cauzelor acestor practici. În ceea ce privește medicina tradițională, apropo, în ceea ce privește experiența în Sahel, am o experiență directă aici. Am participat uh, la un proiect pentru a îmbunătăți ecologia anumitor uh, zone din Etiopia Am văzut clar în momentul în care s-a folosit metoda semilunei cum s-a revigorat întregul ecosistem vizat. Datorită îmbunătățirii uh, situației acviferului, de, de fapt s-a putut utiliza și mai multe irigații și atunci când s-a, utiliz, utilizat irigația, a crescut și productivitatea agricultorilor. Deci, dacă îmbunătățim mediul, atunci există și acest, și acest aspect al îmbunătățirii vieții agricultorilor. Este ceva ce știm deja de mulți ani, după cum ați spus, dar este ceva ce putem pune în aplicare și acum, mult mai eficient. De ce este nevoie? Practic nu e nevoie de foarte mulți bani. Dacă fermierii sunt convinși, atunci e vorba de muncă. Și dacă îi convingem pe fermieri să își utilizeze munca pe care o au ca să depune acest efort, atunci putem economisi milioane de dolari. Putem utiliza și tehnologiile disponibile, putem vedea care sunt ideile și practicile cele mai bune în sectorul sanitar ca să abordăm toate aceste probleme. Dar în sectorul sănătății, ce am putea face? Cred că este foarte bine să investim în sănătatea digitală. Viitorul sănătății va fi influențat, fie că ne place sau nu, de aspectele digitale. La OMS acum ne pregătim să fim cât mai bine pregătiți, să fim în avangarda acestor eforturi ca să înțelegem cât mai bine influența erei digitale asupra uh, acestui domeniu, în așa fel încât să folosim toate aceste aspecte în beneficiul omenirii. Digital Health. O tehnologia va, și sănătatea digitală va avea un impact uriaș. Ehm, medicina tradițională, sunt de acord, nu e vorba de ori-ori, ci e vorba de uh, tradițional sau modern. Asta facem la OMS. Trebuie să folosim toate resursele și cunoștințele, tehnologiile de care dispunem în societatea noastră. Acestea au fost uh, problemele ridicate în, discute, în discuție. Văd uh, cât de implicați sunteți. Uh, mă bucură acest lucru. Vă mulțumesc pentru această ocazie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tedros, dragi colegi vom semna o declarație comună care exprimă susținerea Parlamentului European și confirmarea acestei uh, susțineri uh, din partea OMS în promovarea uh, planului de sănătate globală pentru vieți sănătoase și bunăstare. Vă invit să semnați dacă secretariatul ne poate ajuta. Apoi, dragi colegi, O să încheiem închinând un o cupă de șampanie.